Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Doamnelor și domnilor, vă rugăm luați loc și deschidem această reuniune. În primul rând, vă urez uh, un an nou fericit. Ați primit ordinea de zi. Dacă aveți comentarii, Se pare că nu. Atunci îi urez bun venit domnului comisar Pibalgs, domnul comisar responsabil pentru dezvoltare. Urez bun venit și curții de conturi și vă informez că ca de obicei, această reuniune se transmite în direct pe internet și poate fi urmărită de oricine din lume propunem ca punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi să fie tratate împreună pentru că sunt uh, apropiate tematic. Însă, în primul rând, îi dau cuvântul domnului Vesper din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, domnule Pibalc, domnul Pibalc, domnilor și domnilor. Ca urmare a publicării raportului anual al Curții pentru anul 2010, ca raportor pentru capitolul uh, ajutoare externe, dezvoltare și extindere, dați-mi voie să vă dau uh, impresia mea în legătură cu observațiile, concluziile și recomandările curții în acest domeniu. În ceea ce privește regularitatea tranzacțiilor, auditul a examinat o mostră de 165 de plăți prin, din care 75 plăți de prefinanțare și 90 de plăți intermediare și finale. Curtea a ajuns la concluzia că, în general, ajutorul, externul, ajutorul extern, dezvoltarea și extinderea nu conținea uh, erori materiale cu o rată de eroare estimată de 1,7%. Cu toate acestea, plățile intermediare și finale sufereau în urma unor erori materiale. 23% din plățile și beneficiare auditați erau afectați de erori. Trebuie să se ia notă că toate erorile cuantificabile au, au existat în plățile intermediare și finale. O proporție semnificativă a plăților constă, constau în avansuri și costuri de prefinanțare, care urmau la o dată ulterioară. Majoritatea erorilor cuantificabile identificate privesc uh, eligibilitatea cheltuielilor care apar în, care apar în afara perioadei de eligibilitate, inclu, includerea unor cheltuieli ineligibile în uh, solicitările de uh, cost pentru proiect, și cheltuieli care nu sunt susținute de către documente susținătoare sau plăți făcute de către comisie care nu sunt prevăzute în contractele relevante. Am dat câteva exemple concrete în capitol. Uh, curtea a găsit o frecvență înaltă a erorilor non-cuantificabile, în special în procedurile de achiziție și uh, în extinderile de contract de către comisie. Astfel, în ceea ce privește eficiența sistemelor, Curtea a examinat um, un control al sistemelor EuropeAid și al Direcției Generale Extindere și a ajuns la concluzia că sistemele pentru ambele direcții generale erau parțial eficiente în asigurare, asigurarea regularității tranzacțiilor, cu toate că Direcția Generală Extindere a luat uh, inițiative pozitive de a îmbunătăți sistemele de control interne, nu a fost posibil deocamdată să confirmăm uh, eficiența completă a îmbunătățirilor. Slăbiciunile găsite privesc lipsa de uh, suficiente informații în liniile directoare de acreditare acordate de către comisie, slăbiciuni în trasabilitatea auditului, verificărilor comisiei, în ceea ce privește validarea plăților la sediu și delegate și erori în procedura de achiziție la momentul licitației sau prin modificarea ulterioară a contractelor. Cu toate că monitorizarea și supravegherea din partea Direcției Generale de Extindere este considerată eficientă, Curtea a găsit slăbiciuni legate de calitatea datelor, cum ar fi date incomplete sau incorrecte, și în sistemele de informații, precum și lipsa unor instrumente pentru consolidare uh, a vizitelor spontane la proie- vizitelor la fața locului uh, la proiecte, în ceea ce privește legalitatea și regularitatea acestora. Pentru gestiunea descentralizată, Direcția Generală Extindere auditează doar forma sistemelor naționale, în timp ce delegațiile monitorizează, monitorizează funcționarea acestora. Auditurile externe și procedurile de descărcare sunt evaluate ca fiind eficiente. În final, Curtea a găsit că auditul intern, funcția de audit intern a Direcției Generale Extindere a, este eficientă, mm, ducând la rapoarte relevante și uh, susținute. În ceea ce privește a, uh, re, revizuirea reprezentanțelor de gestionare ale comisiei, Curtea a găsit îmbunătățiri în Direcția Generală Extindere și uh, rapoartele de activitate anuală Europaid. Cu toate acestea, câteva probleme încă rămân de rezolvat. Pentru Direcția Generală Extindere, calcularea uh, ratei de uh, eroare reziduale se limitează la gestiunea descentralizată, ceea ce în 2010 a reprezentat doar 30% din plățile efectuate. Pentru Europeit, Curtea consideră că declarația directorului general și raport, raportul anual de activitate dau o evaluare uh, parțial corectă a um, gestiunii financiare în legătură cu regularitatea uh, acestor domenii în bugetul general al Uniunii Europene. Domnule președinte, acum ajung la concluzii și recomandări. După cum am eh, menționat, Curtea a ajuns la concluzia că plățile pentru ajutoarele externe, dezvoltare și eh, extindere pentru, an, pentru anul care a luat sfârșit la 31 decembrie 2010 nu au conținut erori materiale. Cu toate acestea, plățile intermediare și finale au conținut asemenea erori. Controlele de supraveghere și control au fost parțial eficiente în asigurarea regularității plăților. Curtea recomandă ca Direcția Generală uh, Extindere să definească criterii mai detaliate pentru a ridica controlul ex ante și pentru a suspenda această uh, descentralizare a gestiunii către statelor, statele descentralizate și uh, pentru a testa sistem, performanța sistemelor utilizate de către autoritățile naționale. Direcția Generală Extindere continuă să uh, îmbunătățească calitatea datelor care intră în uh, sistemul său de gestionare. Direcția Generală Extindere trebuie să dezvolte un instrument pentru a facilita coordonarea vizite, uh, pentru a facilita consolidarea rezultatelor vizitelor și inspecțiilor legate de probleme de legalitate și reglementare. Direcția Generală Extindere trebuie să revizuiască mai mult tranzacțiile ex post pentru gestiune centralizată. Comisia trebuie să definească o metodologie pentru calculul eh, ratei de eroare reziduale de către direcțiile generale externe. Astfel se încheie observațiile mele. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Ramala de la Fondul European de Dezvoltare. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, membrii ai uh, Comisiei Cont, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să vorbesc despre rezultatele analizei efectuate de cursa de Conturi privind Fondul European de Dezvoltare pentru anul bugetar 2010. Conform contractului de muncă Uniunii Europene și regulamentului pentru uh, uh, această verificare am efectuat uh, această analiză pentru dezvolt, uh, fondul de dezvoltare 8, uh, 9 și 10, de asemenea uh, rapoartele privind exercițiul bugetar și operațiile afectate. Analiza a fost efectuată în baza metodologiei Curții de Conturi, declarația de asigurare, DAS, un control de supraveghere um, al activității Comisiei și o confirmare a uh, verificărilor făcute prin sondaj în tranzacții. Um, Atât la uh, centrala noastră au fost efectuate aceste verificări, cât și uh, la delegație. Am uh, selectat șapte exemple pentru analiza noastră și am verificat eficiența acestor sisteme, controlele ex ante desfășurate în Ghana, Uganda, Ruanda, Mali, Burkina Faso, Senegal și Barbados. De asemenea, rezultatele auditorilor interne în cadrul uh, Comisiei. În ce privește analiza aprofundată, am constatat următoarele. 30 de tranzacții au corespund și uh, angajamentelor, 165 de tranzacții se refereau la plăți care au fost efectuate de către comisie și 20 dintre ele corespundeau plăților pentru ajutorul bugetar. Aceste tranzacții verificate de noi au corespuns uh, criteriilor um, exactității și de uh, efectuare uh, a plăților și uh, tranzacțiilor. În felul acesta am verificat noi activitatea Europe Aid. Rezultatele. În ce privește corectitudinea conturilor. Curtea de conturi spune că pentru uh, uh, Um, Fed 8, 9, 10 au corespuns așteptărilor, de asemenea rezultatele tranzacțiilor, intrările și uh, ieșirile um, de uh, sume care au fost efectuate în um, această perioadă, ceea ce corespundea atât normelor contabile cât și uh, regulamentului de funcționare pentru FED. Suntem de părere că încasările și angajamentele de plată pentru anul 2010 s-au desfășurat corect. Dar Curtea de Conturi nu este de acord cu corectitudinea plăților și din două motive. Sistemele de supraveghere și control s-au dovedit doar parțial eficiente pentru ca plățile să se efectueze 100% regulamentar. În al doilea rând, plățile care au fost efectuate um, au uh, fost marcate de anumite erori. Curtea este de părere că uh, exactitatea a fost de 95%. Cota de eroare se situa între 1,0% și 5,9%. Deci uh, media este de 3,4%. Cele mai grave erori uh, pe care le-am constatat în uh, finanțarea unor de proiecte, dificultăți de calcul, de precizie, de asemenea erori care nu corespundeau realității pentru că lipseau documente contabile justificative uh, sau că uh, plățile au fost puțin exagerate ce, ce, sau nu corespundeau regulilor pentru licitațiile publice sau pentru cheltuielile care trebuiau efectuate în acest an bugetar. De asemenea, în legătură cu TVA-ul au fost anumite probleme. Dincolo de aceste erori cuantificabile, Curtea de conturi este de părere că au existat și erori care nu sunt cuantificabile, iar ele se referă în mod special la garanțiile pentru um, plăți care nu au fost adaptate um, de asemenea dificultăți uh, administrative în legătură cu licitațiile publice documente justificative insuficiente și lipsă de coerență în normele contractuale. În ce privește eficiența controlului și sistemelor de supraveghere, Curtea de Conturi este de părere că atât în centralele Europei, cât și la nivelul Comisiei au existat deficiențe. Sigur că nu toate greșelile pot fi uh, evitate sau corectate. Uh, mai ales uh, acele erori care sunt constatate la controlele ex ante, însă ar putea să fie corectate de către comisie. Europe 8 a aplicat un plan de acțiune pentru a gestiona mai bine acest sistem piramidal al managementului iar acest cadru corespunde și majorității recomandărilor care au fost făcute și în rapoarte anterioare ale Curții de Conturi, cum le facem și acum. Dar pentru anul 2010, acest plan de acțiune se afla încă într-o fază incipientă de aplicare. În raportul de activitate anuală, Europe Aid este de părere că acea cotă de eroare care încă există, Uh, chiar după un control ex ante și ex post, uh, uh, nu necesită totuși rezerve la nivelul Direcției Generale. Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule comisar, doresc să vă comunic că noi trebuie să spunem că Europe Aid nu ne-a prezentat documente care să confirme această poziție, de aceea noi vă recomandăm uh, că uh, managementul să fie îmbunătățit atât în ce privește um, derularea proiectelor, cât și um, executarea uh, ajutorului bugetar. EuropeAid ar trebui să întreprindă o serie de pași, măsuri, de pildă, e nevoie de un indicator cheie pentru uh, efectele financiare ale erorilor încă existente după ce controlele ex ante și ex post au fost efectuate. De asemenea, uh, trebuie să uh, se verifice uh, certificările făcute de către auditorii externi, trebuie făcută o analiză a costurilor și eficienței de asemenea, eficientizarea ă, monitorizării, supravegherii acestor proiecte trebuie să fie îmbunătățită, mai ales când este vorba despre proiecte care se derulează pe mai mulți ani. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da uh, cuvântul domnului Pipex, vreau să-i spun doamnei Otis Filalia, bun venit, este uh, un membru nou al uh, comisiei noastre și sper că activitatea îi va face plăcere. Domnule Pibarks. <clears throat> Chairman, honorable members, uh, Mr. Westberg. Stimate domnule președinte, stimați membrii, domnilor și domnilor, Curtea de Conturi a, a prezentat rapoartele pentru 2010 vom da curs recomandările, recomandărilor curții. Pentru prima dată, nivelul de eroare al erorii, nivelul de eroare este sub nivelul de materialitate pentru 2010 la 1,7%. Pentru EDF s-a ajuns la 3,4%. Anul trecut, pentru 2009, am avut o cifră inversă Uh, sub 1% pentru EDF și 3,5% pentru buget. Uh, aceste date dovedesc că progresăm. Dată fiind, dat fiind că abordarea curții este anuală și programele sunt multianuale, înseamnă că dat, rata de eroare reziduală la sfârșitul unui proiect uh, ar trebui să scadă în continuare. Cu toate acestea, mă angajez să continuăm eforturile de îmbunătățire. Anul trecut am, am încercat să planificăm o, să avem o politică de planificare mai bună. 2012, 2012 uh, în 2012 vom, vrem ca sistemul de planificare financiară să se îmbunătățească și mai mult. Sistemele noastre de control trebuie să fie eficiente ținând cont de faptul că acestea trebuie să acopere întreaga durată a proiectelor multianuale, acționând conform recomandărilor făcute de către curte în anii anteriori. După părerea mea, eforturile semnificative ale tuturor celor implicați de a impune o gestiune financiară sănătoasă și uh, pentru a implementa uh, program, plan, planul nostru de acțiune de anul trecut uh, continuă foarte bine. O serie de acțiuni au fost implementate. Asta înseamnă că responsabilitatea se, se justifică prin sisteme de raportare mai bune, prin uh, calitatea raportării sistemelor de ajutoare. De asemenea, se consolidează uh, liniile directoare de monitorizare. Trebuie să uh, examinăm și măsurile de prevenire. Avem nevoie de uh, ghiduri directoare pentru personal și pentru toate părțile interesate. De asemenea, investim în formare pentru șefii de delegație și pentru personalul nostru, în special înainte de uh, a se alătura delegației. În acest an vom lansa propriul audit în, legătire, în legătură cu tranzacțiile pentru a determina rata de eroare reziduală. Vă voi ține la curent în legătură cu rezultatele acestui proces. Activitățile noastre de control intern sunt extinse și uh, sunt uh, de jos în sus, înainte de efectuarea plăților. Aceste abordări însă uh, sunt solicitante și încercăm să găsim echilibrul corect între un sistem de supraveghere eficient din punct de vedere al costului și uh, conformare. În ciuda progresului, nu trebuie să dăm dovadă de complezență. Fiecare, fiecare euro din ajutorul extern trebuie să fie utilizat uh, uh corect. Parlamentul trebuie să arate că uh, recunoaște preocupările publicului. O Noi trebuie să acordăm un sistem de control mai eficient. Trebuie să facem propuneri în legătură cu instrumentele de relații externe care ne vor permite să fim relevanți acolo unde este nevoie cel mai mult. Avem nevoie de gestiune financiară corectă și să simplificăm și mai mult procedurile. Provocările cu care ne confruntăm sunt substanțiale, în special în uh, climatul economic actual cred că trebuie să facem față acestor provocări. Acestea includ o relație productivă cu Comisia și cu uh, Serviciul European de Acțiuni Externe. În concluzie, salut, curtea, salut contribuția Curții de Conturi la munca noastră. fondurile noastre pentru ajutoarele externe trebuie să fie mai eficiente pentru a îndeplini obiectivele noastre. Trebuie să uh, asigurăm și o cooperare transparentă și deplină cu uh, raportorii pentru descărcare din partea Parlamentului, domnul Fielner. Uh, Trebuie să ne utilizăm fondurile și instrumentele în mod responsabil, să uh, ne păstrăm, să ne respectăm promisiunile și ca fiecare euro să continue. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, spune președintele. Are cuvântul acum domnul Fielner din partea comisiei noastre, care ne va vorbi despre buget. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Um, Stimați membri ai Curții de Conturi, domnule comisar, doresc să-mi structurez uh, intervenția mea în trei părți. Înainte de toate, doresc să vorbesc despre influența prefinanțării și susținerii uh, bugetare, de asemenea în legătură cu rata de eroare. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre calitatea sistemului de supraveghere și, în al treilea rând, să menționez activitatea Europe AIDS și a, a analizei activității Europe Aid. În ce privește rata de eroare, am înțeles că în anul analizat, pentru prima dată, rata erorilor a scăzut și trebuie să ne felicităm pentru asta, într-o oarecare măsură, bineînțeles. Dar, cum am spus, adesea pe marginea uh, inclusiv a raportului curții din noiembrie, din păcate trebuie să torn puțină apă în vin. Pentru că majoritatea cheltuielilor efectuate se bazau pe prefinanțare, iar în legătură cu aceste întrebări scrise. Am fost informat că 62% din uh, toate operațiile, inclus în capitolul 5, uh, sunt prefinanțare și 14% din toate cheltuielile se bazează pe asistență bugetară. Din 2008 până în 2010, nivelul de prefinanțare a crescut de la 68% la eh, tuturor cheltuielilor până la 75% în acest an. Și noi cu toții știm că practic este imposibil să uh, comiți erori de regularitate atunci când eh, prefinanțezi în cadrul asistenței bugetare. riscurile conectate sunt în plățile interimare și plățile finale. Iar în ce privește eficacitatea acestei asistențe uh, bugetare, sigur că mai intervin și anumite elemente legate de corupție, dar sper ca la nivelul Comisiei monitorizarea să devină din ce în ce mai riguroasă. 75% din uh, cheltuieli s-au bazat pe finanțare și știm că este greu aproape imposibil să faci erori în plățile acestea. Iar în acest context, bineînțeles, mă interesează, domnule comisar, să știu cât de mare a fost rata erorii în ce privește plățile interimare și finale. Am fost uh, creativ și ieri mi-am făcut propriile calcule, nu știu dacă sunt uh, corecte, dar uh, am văzut 2%, 75%. Bun, care este procentajul din referitor la acești 75%? Și dacă ceea ce presupun eu este corect, atunci ne gândim că rata de eroare este mai mare decât la fondul de coeziune, care era de 7,7, într-un domeniu în care, într-adevăr, se pot face uh, erori. Mă rog, erorile sunt mai probabile și am avut o discuție îndelungată cu domnul Han la momentul uh, potrivit când am analizat acel fond. Deci, iată, acestea sunt picăturile de apă pe care le torn eu în vin. Poate că rata erorilor nu este chiar atât de mică, de doar 2%. Și uh, a fost vorba deci de prefinanțare. Bănuiesc că la plățile interimare și uh, finale rata erorilor va crește și dacă este așa, anul viitor și peste 2 ani am putea să ne așteptăm la o rată a erorilor mai ridicată. Aș vrea să îl aud pe domnul comisar care este opinia sa în legătură cu uh, această abordare eh, pentru că eh, este ca un eh, raport pe marginea steroizilor. Dar atâta timp cât doar prefinanțarea are rezultate bune, este insuficient. Sigur, ați uh, spus că nu vă mulțumiți cu ce s-a realizat, că va trebui în continuare să acționați. Deci ce intenționați să faceți pentru ca erorile să scadă? Pentru că eu deja bănuiesc că uh, rata erorilor va fi mult mai ridicată decât acești 2% de care ni se vorbește acum, în momentul în care plățile interimare și finale vor fi efectuate. Cred că mă opresc aici și uh, aș vrea să mă refer și la calitatea uh, controlului. Citind uh, raportul și mai ales aliniatul 5.16, este vorba despre plățile finale și că nu au fost detectate erori în uh, controlul comisiei. Dar două treimi din erori uh, care au fost descoperite de către Curtea de Conturi nu sunt menționate în sistemul de verificare uh, aplicat de către Comisie. Deci, Comisia se pare că nu este de acord cu această observație, um, de această observație de la punctul 5.16 și aș vrea să Uh, îmi spuneți uh, în ce bază contestați descoperirile făcute de către Curtea de Conturi. Pentru că două treimi dintre erori nu au fost uh, depistate de către Comisie, pentru mine este greu să înțeleg cum ar putea să fie combătute pe viitor. Iar în ce privește raportul de activitate, Domnule comisar, uh, generalul, uh, directorul general uh, afirmă că a supus atenției elementele principale iar declarația făcută către dumneavoastră de către directorul general era fără rezerve. Analiza efectuată de către Curtea de Conturi Ehm, este ehm, acum un rating de B și nu de A, cum a fost în anul trecut. Ehm, în pagina 161 al raportului curții se eh, menționează acest element. Se dorește îmbunătățirea sistemului de implementare a eh, monitorizării a controlului este o veste bună. Dar, pe de altă parte, se spune că declarația directorului general în raportul uh, anual de activitate um, se bazează pe o analiză corectă. Nu știu dacă uh, comisia este de acord. Comisia um, um, consideră că directorul general avea motive să uh, nu uh, aibă niciun fel de rezerve. Este o mică diferență de opinie între Curtea de Conturi și Comisie. Vreau să vă amintesc, domnule comisar, că în momentul Uh, în care ați adoptat uh, raportul sintetic al Comisiei, aici Comisia și-a asumat responsabilitate privind corectitudinea rezervelor. Poate că atât uh, din partea curții cât și din partea Comisiei ne puteți oferi explicații suplimentare. Iar la pagina 2, în raportul anual, se spune că Europe 8 nu a împărtășit întotdeauna aceeași interpretare ca și curtea în ce privește definirea erorilor. Se pare că bazându-se pe uh, cunoștințe diferențiate privind specificul acestei activități. Ei bine, eu mă întreb ce înseamnă această diferență de uh, cunoștințe în uh, interpretarea activității. Cum uh, pot, pot aceste cunoștințe diferite să ducă la erori la, diferite. Este un uh, comentariu critic din partea uh, celor audiați față de auditor. Deci uh, aș vrea să ne prezentați câteva exemple în legătură cu diferitele niveluri de uh, cunoștință uh, ale Comisiei față de curte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Ehrenhauer dorește de asemenea să reacționeze. Da, mulțumesc foarte mult. O, câteva întrebări din partea mea. Am uh, primit din partea dumneavoastră ieri chestionarul. Vă mulțumesc că am putut să îl parcurgem rapid. Întrebările au uh, primit răspunsuri foarte ample și vă mulțumesc pentru asta. Prima mea întrebare este adresată independenței uh, țărilor în curs de dezvoltare. Eu cred că obiectivul colaborării pentru stimularea dezvoltării este să se creeze la un moment dat o apropiere a nivelului economic între două donatori și primitori. Pe de altă parte, evident că dorim să garantăm independența țărilor în curs de dezvoltare și dacă ne uităm la realitatea cooperării pentru dezvoltare și dacă analizăm anumite instrumente, de pildă dobânzile pentru uh, creditele acordate, de asemenea necesitatea de a uh, folosi și capital propriu în investiții, uh, dacă vrem de pildă să creăm o industrie în Africa, mai degrabă ai impresia că dorești să creezi o dependență. Dumneavoastră spuneați că ați dorit să mizați mai mult pe credite în ce privește construcția de șosede. Dar dacă analizăm cum uh, se formează banii, banii se nasc în baza unor credite, dar asta înseamnă că și dobânzile uh, nu pot fi uh, plătite decât dacă se iau alte credite. De aceea am o întrebare concretă. Cum ați putea să uh, interpretați uh, necesitatea de a garanta și independența celor care beneficiază de un asemenea ajutor pentru dezvoltare. Aceasta ar fi prima mea întrebare în legătură cu facilitățile pentru investiții. Am o întrebare și adresată Curții de Conturi. În ce privește posibilitățile exercitării unui control de către Curtea de Conturi și nouă ni s-a spus că eh, nu există în anumite domenii posibilitatea de efectuarea de control. Ieri am avut eh, o discuție cu reprezentanții reprezentanții BEI și uh, ni s-a confirmat totuși că ar exista posibilități de control, de pildă în acordarea de credite din partea unor instituții parteneri, unor instituții financiare care pot să fie controlate de către Curtea de Conturi. Deci aș fi foarte recunoscător dacă din partea Curții de Conturi ni se va spune care sunt posibilitățile Curții de Conturi să uh, exercite un control și asupra BEI și eventual și asupra altor instituții uh, europene. Cea de-a treia întrebare se adresează uh, cotei de eroare. Ieri, în uh, răspunsurile primite deja ni s-au oferit anumite informații, dar există o mică contradicție. Ni se spune, pe de o parte, cota de eroare este stabilă, pe de altă parte, ni se spune că rezultatul ar fi pozitiv. Dar dacă analizăm cifrele, vom vedea că această cotă de eroare din 2009 eh, la 2010 a crescut de la 2% la 3,4%. Cum vă explicați eh, acest lucru? Eh, s-au aplicat metode diferite de analiză și atunci întrebarea mea este de ce nu există o o, o metodă unitară de verificare între Curtea de Conturi și uh, controlul efectuat la Comisie. De aceea, în, în ce privește răspunderea și transparența cooperării, inclusiv cu fondurile fiduciare multidonor, Aș vrea să știu care este situația, pentru că noi în uh, Comisia de Control Bugetar uh, Eh, ni s-a spus într-o discuție pe care am avut-o cu specialiști că există anumite probleme. De pildă, mandatul uh, acelei comisii Klinger uh, deja a expirat și uh, nu mai pot fi plătiți acești experți. Deci aș vrea să știu și care este vis-a-vis -vis de această situație părerea dumneavoastră pentru a ieși într-un fel din acest impas. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Commissioner, would you like to give your reaction to the two rapporteurs? Ați dori să reacționați la cele spuse de raportori, domnule comisar? Aș vrea să mulțumesc domnului Fierner și domnului Ehrenhauser pentru rapoarte și pentru activitatea lor în general. Voi începe cu un exemplu care demonstrează modul în care nu e foarte ușor de a găsi echilibrul între abordarea anuală a curții și uh, ciclul, pentru că prefinanțarea e partea acestui proces, ceea ce înseamnă că avem aici o adevărată provocare. Unul din exemple la capitolul 5, pagina 145, este un proiect uh, care a fost identificat în 2009 într-un proces de evaluare de risc și auditorii au uh, acționat în 2010 pe când contractul încă era deschis când curtea a examinat conturile din 2010 și din păcate acest uh, raport uh, nu fusese încă primit, deci nu a fost luat în considerare. Raportul de audit a ajuns mai apoi la curte și majoritatea documentelor lipsă au fost uh, apoi uh, verificate la sediul organizației în cauză. Uh, Apoi, delegațiile uh, au emis un uh, ordin de recuperare. Și putem spune, ca urmare a mm, activității curții, că proiectul a fost uh, foarte eficient și că niciun ban al contribuabilor european nu a fost cheltuit pe uh, ceva ineligibil. Acum, în general, sigur, curtea are o metodologie și eu cred că comparația corectă ar fi cu dinamica de anul trecut, pentru că metodologia nu s-a schimbat esențial și dacă metodologia se schimbă, bun, atunci și rezultatul este diferit. Și aici aveți dreptate, însă metodologia s-a aplicat și în uh, anii trecuți și am văzut dinamica a fost una pozitivă Bine, noi nu încercăm să calculăm că dacă se va face ceva diferit, rata de eroare va fi scăzută. În primul rând că e imposibil în Uniunea Europeană și în al doilea rând nu putem noi să gestionăm atât de multe proiecte pentru a avea o rată mai bună de eroare. Eu am înțeles totuși că la anul și sper că la anul vom avea o rată a erorii mai scăzute. Dar, din păcate, vedem că până la momentul actual tendința este inversă. Bun, sigur trebuie îmbunătățite sistemele de control, dar punctul important este că proiectele sunt multianuale și noi avem și controle ex post pe care le putem aplica. Deci dacă spuneți că ați, a, dispune de anumite calcule, bun, eu nu, dar va fi vorba de aproximativ 5% pe hârtie, dacă excludem prefinanțarea. Uh, dar sigur metodologia este aceeași și totuși 1,7% e un rezultat cu care vă pot mândri pentru că e același tip de metodologie și demonstrează că au existat uh, uh, îmbunătățiri din punct de vedere al bugetului. Bun, deci aici cred că putem continua să conlucrăm cu cei care se ocupă de proiecte, pentru că dacă uh, luăm lucrurile de la caz la caz, uh, pur și simplu nu există fraude. E vorba de erori, de documente lipsă, probleme cu eligibilitatea, sunt și probleme cu neglijența, legate de neglijență. Asta e clar. Însă oamenii pot beneficia de o formare mai bună și nu vor mai comite aceste erori, dar lucrăm și în țări cum ar fi Somalia, Sudan, Coasa de Fildeș. Nu Eh, sunt țări cu o situație eh, foarte bună și e dificil acolo de acționat. Câteodată nu ne putem deplasa acolo din cauza unor probleme de securitate. Eh, deci, totuși, vă spun cu cel mai bun sistem din lume va exista o rată a erorii. Dar proiectele sunt multianuale și întotdeauna vor apărea probleme. Acum, în legătură cu calitatea, uh, Bun, întotdeauna e util uh, ceea ce spune curtea și am văzut că și auditorii noștri externe ar, uh, ne-au spus că ar putea exista mai multă calitate. Uh, am putea uh, eficientiza procesul de formare și să nu uh, avem decât auditori externi uh, certificați sau autorizați numai Uh, cei care trec prin procesul nostru de formare ar putea fi folosiți, ar fi mai bine, pentru că, sigur, e ceva nou, uh, e vorba de auditori independenți și calitatea muncilor n-a fost întotdeauna destul de bună. Trebuie să îmbunătățim situația și să sporim calitatea sistemului nostru. În legătură cu ultimul punct, cu raportul, de activitate, raportul anual de activitate, eu am înțeles din ce a spus Curtea și ce a spus domnul Ramaniu, că trebuie făcută propria estimare a erorilor reziduale. Dacă aceasta lipsește, cred că nu, am, nu putem fi satisfăcuți cu uh, rezervele de rezultat. Bun, am făcut un prim test. Uh, în 2013, pentru rezultatele din 2013 am putea furniza această rată reziduală. Bun. E nevoie și aici de timp și lucrurile se vor îmbunătăți. În același timp, legătură cu sistemele de control, dacă văd uh, ce spune curtea în legătură cu uh, uh eficiența, situația e una nuanțată. Dacă vedem pentru uh, ce se întâmplă la control, mediu, supraveghere, uh, audit intern și extern, curtea consideră că sistemele sunt eficiente ei se referă doar la îmbunătățirea sistemului nostru ex ante. Pentru delegații, sigur, acolo e muncă de făcut, pentru că, de asemenea, curtea are activități de monitorizare, supraveghere și a spus că auditul extern e doar parțialmente eficient, sigur. Lucrurile se vor îmbunătăți uh, și consider că sistemele pe care le avem la ora actuală pot fi îmbunătățite întotdeauna, dar trebuie să există și o rată a eficienței costurilor. Există trei audituri și fiecare dintre ele costă mulți bani. Și știm că spre deosebire de plăți, noi nu putem trimite un ordin de recuperare. Bun, câteodată putem, însă noi facem toate controlele înaintea uh, plății finale deci nu se includ și ordinea de recuperare și controlele ex post. Însă sistemul este destul de greoi și banii pentru ajutorul extern uh, folosesc la a aduce o schimbare în bine a oamenilor din aceste țări în curs de dezvoltare. Deci e foarte important să privim lucrurile și din punct de vedere politic. Eu am uh, discutat că există, am spus că este o nouă abordare pentru susținerea bugetară, spunând că se poate îmbunătăți eficiența sistemului, nu doar cu activitate clasică de audit, trebuie să proiectezi sisteme care să permită mai multe proiecte, mai puține erori, uh, anumite tipuri de intervenții precise, mai concentrate cu proiecte mai mari care să aducă mai multe schimbări. Și aici ar putea fi făcută schimbarea, pentru că din punct de vedere al auditului, sigur, e loc de îmbunătățire, dar întotdeauna va exista un potențial de eroare umană. Acum, în legătură cu întrebarea care mi s-a pus, cu dependența și independența. Sigur, asta e o altă provocare pe care, cu care ne confruntăm la nivelul politicilor de dezvoltare. Acordurile de Cotonou și Busan și declarația de la Paris, toate acestea prevăd faptul că trebuie să existe rezultate, trebuie să acordă ajutoarele astfel încât să se implice și să se responsabilizeze țările beneficiare. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să te adresezi țării beneficiare, trebuie să o ajut să-și dezvolte propriile sisteme. Asta înseamnă că partea, rolul nostru este să ajutăm țările acestea să-și îmbunătățească sistemele naționale, să lucrăm cu birourile de autorizare națională, dar e vorba de o responsabilizare a celor respective și atunci, sigur, rolul nostru este unul mai limitat. Acum abordarea noastră de a implica mai mult Banca Europeană de Investiții? E sau nu mai riscantă? Bun, e mai mult o provocare intelectuală. Cum poți aduce schimbarea? Deci, și până la urmă să ajut țările ca să ajungă într-o situație în care să nu mai aibă nevoie de acest ajutor pentru dezvoltare. E o mare provocare. Există țări, cum ar fi India, care are mai mult de 41% din copii în vârstă de sub 5 ani care sunt afectați de malnutriție. Însă țara are multe resurse, resurse proprii pentru a rezolva această problemă. Ajutorul nostru nu schimbă atât de mult lucrurile. În acest caz aici am dori să ajungem la o masă critică. Asta se poate întâmpla uneori prin investiții în infrastructură și subvențiile, din acest punct de vedere, sunt prea costisitoare. Pentru infrastructură de energie e bine să avem o facilitate de investiții și eu cred că e foarte bună această idee pentru dezvoltare. Am dorit să utilizăm mai mult acest tip de intervenție pentru că am putea aduce multe schimbări într-un timp mai scurt, deși există și riscurile. Uh, uh, inerente și apoi trebuie să vedem cum anume identificăm exact uh, cum sunt utilizați banii. Cred că e că e singura soluție, pentru că banii nu vor veni la nesfârșit. Trebuie totuși, e interesant să ajungem la masa critică. Dacă ne gândim la Mali, la Ghana, la orice uh, țară de acest gen, e dezolant ă, faptul că nu există infrastructură, chiar nu există infrastructură și banii, ă, țările acestea nu au cum să ă, facă rost de bani de pe piața de capital. Deci dacă noi nu ajutăm, vor rămâne într-o situație de sărăcie permanentă, populația crește, ceea ce înseamnă că noi vom plăti din ce în ce mai mulți bani ca să îi menținem pe acești oameni în condiția, mă rog, ca spun așa, de a supraviețui. Deci, da, accept, este o provocare, nu e deloc ușor, dar uh, asta v-am spus ce putem face. În legătură cu, 2, uh, cu procesul de 2-3%, bun, 3,4%, bun, uh, ce s-a făcut? M-aș mândri să spun că e ceva excepțional faptul că a crescut această cifră, dar nu pot spune asta Eh, noi lucrăm cu eșa, curtea lucrează cu eșantioane și eșantioanele sigur pot să fie mai favorabile sau mai defavorabile activității noastre. Acum, eh, domeniul acesta e spe- unul specific, aș dori să avem plăcile externe la sub 2%, dar oricum <laughs> situația fiind cea care este în fiecare an voi tremura înainte de controlul curții. Sistemul ar trebui să fie într-adevăr mai stabil Din păcate, așa stau lucrurile la ora actuală. Uh, astea au fost rezultatele controlului. Noi trebuie acum să ne dovedim uh, rezult, uh, calitatea acțiunilor noastre, mai ales în delegații, în legătură cu responsabilitatea. Da, suntem pentru responsabilitate, pentru transparență. Participăm și noi la mm, cele prevăzute în directiva pentru transparență. E important de știut în evaluarea transparenței instituțiilor donatoare Noi suntem în eșalonul uh, fruntaș. Mm, e vorba de uh, un grup uh, format din Ministerul de, de exemplu, aș putea da un exemplu, Ministerul de Afaceri Externe al țărilor de jos. Acum, în legătură cu Haiti, angajamentul nostru a fost de 522 de milioane 318 milioane uh, mai vin de la alți actori, practic 35% din bani au și ajuns acolo. A existat un blocaj cauzat de situația instabilă a, cu alegerile prezidențiale de acolo, deci un blocaj politic care ne-a împiedicat să fim mai eficienți. Dar acum, cel puțin din punct de vedere al serviciilor noastre, nu cred că există vreun motiv de îndoială că acum lucrurile uh, pot avansa, există un nou guvern, un nou președinte în Haiti și putem aduce la îndeplinire obiectivele noastre care sunt în infrastructură, mm, susținem funcțiile, funcționarea de bază a statului. Acum avem 23 de milioane de euro în programe pentru crearea de locuințe sau de adăposturi. Haiti este o prioritate, dar din păcate, cum spuneam, a existat acest blocaj, acest haos politic care ne-a împiedicat să acționăm. Există asemenea situații în care uneori suntem împiedicați să uh, facem aceste plăți. Mulțumesc. Dacă curtea dorește să ia cuvântul, vă rog. Eh, gracias, eh, presidente. quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund pentru a preciza două lucruri pentru fiecare dintre cei, cei doi raportori în legătură cu buget și pentru FED. Paragraful 55 al raportului FED spune că în paragraful 57 se spune că formarea generală conține informații parțial corecte ale gestiunii financiare în raport cu parametrii de reglementare. Variațiile sistemului, evaluarea sistemului FED de către tribunal, de către Curtea de Conturi, conturi depinde de nivelul de eroare detectat de auditori în cadrul uh, testelor de conformitate. Rata erorii era 3,4% comparativ cu eroarea probabilă estimată, deci 3,4%. Dincolo de materialitatea celor două 2% definite de, deja de către Curtea de Conturi. Am spus deja că procentul de erori reziduale nu merită introducerea unei rezerve, însă am spus că nu au fost furnizate probe în, uh, pentru susținerea declarațiile, declarațiilor directorului general. Ni se spune că comisia este de acord cu curtea și că se vor găsi probe pentru a corobora declarația de asigurare a directorului general. Apare aici așadar o divergență între comisie, care nu a furnizat probe, dar care spune că va încerca să furnizeze probe în viitor. A doua temă la care doresc să mă refer privește uh, întrebarea domnului Ehrenhauser în legătură cu Banca Europeană de Investiții. curtea auditează o parte a băncii europene de investiții, fondurile anume care țin de buget și care sunt gestionate de către comisie. Și comisia trebuie să apeleze la Banca Europeană de Investiții pentru instrumente de gestiune financiară, fondurile fiduciare. Acestea sunt fonduri care merg la comisie și uh, atribuții pe care comisia le deleagă în mod parțial băncii europene de, investi- băncii europene de investiții. Aceste fonduri sunt auditate. Rămâne totuși o altă parte din afara bugetului care ține de o facilitate de investiție. Noi nu putem controla însă acel capitol. Deci trebuie să distingem între părțile din buget pe care le gestionează Banca Europeană de Investiții pentru Comisie și fondurile care sunt în afara bugetului, cum ar fi facilitățile de investiție care sunt gestionate de către Banca Europeană de Investiții. Noi, Curtea de Conturi, nu putem controla aceste fonduri. Trebuie să facem o distinție între cele două concepte pentru că nu putem controla totul și nu putem controla anumite lucruri. Iată răspunsul pe care doresc să-l dau raportorului. Acum trecem la intervențiile individuale ale membrilor. Primul pe care l-am pe listă este domnul Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi servi de limba mea maternă. Christoph Fjellner și Alți colegi uh, s-au pronunțat deja, răspunsul domnului comisar a fost destul de amplu, deci nu trebuie să mai adaug prea multe. Uh, sigur că uh, investițiile făcute în țările în curs de dezvoltare nu pot fi returnate de către aceste țări uh, prin bani. Există, din acest punct de vedere, aspecte specifice. Tocmai de aceea mă interesa foarte mult observația Curții de Conturi că mecanismele de evaluare trebuie să fie îmbunătățite în ce privește efectele investițiilor noastre asupra combaterii eh, sărăciei în aceste țări. Sigur că trebuie să fie un obiectiv de, de urmărit din punctul nostru de vedere. Iar în activitatea noastră de cooperare, trebuie ca un asemenea mecanism să poată să funcționeze și încă nu îl identifici. Mă interesează și care sunt concluziile pe care domnul comisar le trage din raportul Curții de Conturi pentru următoarea etapă de șapte ani. Pentru că eu cred că vom putea cădea de acord că aceste consecințe trebuie să se refere și la activitatea delegației, personalul trebuie să fie uh, consolidat pentru ca și controlele să poată fi desfășurate mai eficient. Sigur că nu este simplu de realizat. Trebuie să ne întrebăm cum arată cooperarea cu Serviciul de Acțiune Externă, uh, cum uh, Uh, desfășoară activitatea după ce uh, Econ și Digi uh, Deve au fost contopite. Pentru că există și zvonuri că această fuziune nu a fost deloc una facilă. Controlele, bineînțeles, constituie și pentru noi o sarcină de urmărit. Și câteodată nu arătăm prea bine în ce privește controlele. Curtea de conturi ne oferă rapoarte excelente, dar noi avem foarte puțin timp pentru a, ne, a le analiza cu seriozitate și pentru a trage concluziile. Asta trebuie să se schimbe. Iar din acest punct de vedere, Comisia trebuie să facă propuneri pentru ca și Parlamentul European să poată să exercite după aceea o monitorizare și un control privind acest uh, fond de dezvoltare. Ar fi um, benefic pentru uh, mai marea transparență a cheltuielilor. Mulțumesc, domnul Hatzimarkakis. Mulțumesc, domnule comisar. Dumneavoastră răspundeți de trei direcții generale și pentru Europe 8, deci o serie de competențe și, ținând seama de ele, trebuie să vă felicit pentru activitatea desfășurată. Rezultatele sunt uh, la nivel înalt și uh, am văzut că erorile cuantificabile apar eh, mai ales la domeniul plăților finale. Dumneavoastră ne-ați eh, spus că doriți să îmbunătățiți din acest punct de vedere activitatea, deci rezultatele arată bine. Am o întrebare în legătură cu eh, diferența de erori în ce privește mijloacele gestionate de către Uniunea Europeană și sumele gestionate de către Europe Aid. Pentru că, din câte știu eu, aceleași persoane sunt cele care administrează acești bani. Și atunci de ce cele uh, care sunt administrate de Uniunea Europeană sunt mai corecte decât uh, cele administrate de către europei. Există o metodologie diferențiată care se aplică în gestionarea acestor sume? Aș face și o observație în legătură cu ONU. Uh, avem o discuție privind raportul special pe care Comisia l-a elaborat în acest sens. Este vorba despre vizibilitatea Uniunii Europene în acele fonduri în care banii, la un moment dat, plecați de la noi, se transformă în bani gestionați de către ONU. Uh, vizibilitatea nu mai este atât de clară și pentru noi și pentru uh, noi ca parlamentari. Acesta este un deziderat. Atunci când noi uh, furnizăm bani, ajutor pentru dezvoltare, ne-am dorit ca acest lucru să devină mai vizibil cea de-a doua observație de ordin politic uh, se referă la ONG-uri. Și cu această ocazie doresc să mulțumesc și pentru răspunsurile scrise pe care ni le-ați furnizat. Sunt foarte amănunțite, foarte bune. Dar uh, dacă ne gândim la definirea ONG-urilor, dumneavoastră uh, spuneți că nu există, de fapt, o asemenea definiție. Faceți trimitere la un document din anul 2000, care este un document strategic al Comisiei, și în care se spune că baza colaborării cu ONG-urile uh, constituie acest document. Dar noi trebuie să înțelegem că anumite ONG-uri până la 90% sunt cofinanțate de către Uniunea Europeană. Uh, o spuneți de altfel în documentul dumneavoastră, din banii europeni uh, ca ajutor pentru dezvoltare. E bine, în cazul acesta trebuie să definim foarte clar ce este un ONG, pentru că definițiile existente mi se par mult prea vagi. S-a dezvoltat o adevărată industrie a ONG-urilor care se menține în viață prin ajutorul nostru și mă întreb dacă um, este uh, benefic acest fenomen. În final, aș mai spune că dumneavoastră, în activitatea dumneavoastră și anterioară, în calitate de comisar pentru probleme uh, de domeniul energiei, um, dovediți că depinde foarte mult de um, comisarul care se ocupă de un anume sector, pentru că mulți lasă impresia că totul uh, se desfășoară ca responsabilitate la nivelul direcției generale. E bine, dumneavoastră dovediți totuși că atunci când comisarul vrea, când își ia în serios atribuțiile, atunci și calitatea crește. Și de aceea doresc să vă mulțumesc dumneavoastră personal pentru acest tip de activitate și vă doresc mult succes în înlăturarea erorilor încă existente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Derek Young Pepping. Thank you very much, uh, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte au apărut diverse elemente, cum ar fi procentajul eroilor la plăți și întotdeauna moimește acest lucru, pentru că dacă vedem condițiile minime de guvernanță, ne dăm seama că ne dăm seama, avem de face cu țări care nu au nici un trecut de guvernare bună. Comisia spune că se ajută numai cei care îndeplinesc minime condiții de guvernare și bună administrare. Dar care sunt aceste condiții minime, ne întrebăm? Pentru că, în conformitate cu al 10-lea fondul, Fondul European pentru Dezvoltare, țări ca Burkina Faso sau Faiti uh, îndeplinesc aceste con- condiții. Țări, țările acestea nu sunt exact uh, renumite pentru bună administrare, din păcate. Apoi, ni se spune că există niște avantaje mai uh, mici ale uh, ajutorului bugetar decât uh, cele oferite de stimulente pentru îmbunătățire. Acum, finanțabil, finanțabilitatea va permite guvernelor să uh, cheltuie bani proprii. Acum, cum uh, se ocupă Comisia de această problemă? Pentru că poate că este doar un efect colateral al susținerii uh, bugetare. Un alt, uh, ne întrebăm. Un al treilea punct, legat de Comisie cât și de Curtea de Conturi, e vorba de niveluri diferite și aici probabil că aj ajutorul trebuie să ofere stimulente și plățile ar trebui făcute doar dacă există progrese dovedite, pentru că sistemul se numește și bani pentru rezultate. Există și uh, problema unor uh, niveluri diferite de uh, susținere bugetare. Sigur, nimic nu este mai rău decât un, uh, o susținere fixă, pentru că creează un pericol moral și totuși rezultatele au fost modeste. Vorbim de, în acest sens, vorbim de un procent de 8%. Acum, pentru a avea procente mai mari, a trebuit să ne concentrăm mai mult pe, uh, după cum spuneam, bani pentru rezultate concrete. Acest lucru sporind și eficiența ajutoarelor. Am văzut asta mai ales în ultimii ani. Susținerea bugetară n-a fost întotdeauna foarte eficientă, mai ales în 2009, 35% din banii alocați uh, pentru politica de vecinătate a, au sosit în forma a, a, susținerii bugetare cu beneficiari ca Tunisia și Egiptul. Există și exemplul Keniei. La două zile după alegerile generale din 2007, guvernul a primit 40 de milioane de euro, deși 700 de oameni fusese uciși și sute de oameni fusese uh, strămutați din casele lor. Deci trebuie să vedem poate mai uh, bine cum stă situația la fața locului și să vedem dacă nu se pot aplica aceste programe de bani doar pentru rezultate concrete. Aș vrea să știu ce părere are curtea, ce părere are comisia uh, despre acest sistem. Și în final aș spune că trebuie să ne concentrăm mai mult pentru că ne concentrăm mult asupra Mm, uh, modul în care ne furnizăm bani, dar trebuie să vedem și, fur, uh, și ce impact au acești bani. Trebuie să ne întrebăm unde anume vine schimbarea, pentru că, de exemplu, în 2008 Comisia a uh, înființat un centru pentru migrație în Mali pentru a, a ajuta situația malienilor care căutau slujbe temporare în UE. În trei ani de zile, cu toți banii cheltuiți, s-au creat doar șase locuri de muncă. Uh, <laughs> Curtea de contracte spune că, ar fi, că este un proiect perfect pentru că îndeplinește toate cerințele de audit și de contabilitate. Însă vedem după cifre că proiectul nu este și eficient. Iată câtă diferență există între lumea contabilității și auditului și lumea reală de la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Andreea Sân acum, vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pibalex. Voi reitera ceea ce s-a spus deja. La multe răspunsuri la întrebările pe care le-am pus, Comisia face referire la progrese și pare, păreți să fiți satisfăcut cu progresele înregistrate. Însă rata de eroare nu înseamnă de fapt că se înregistrează progrese. Și raportorul a spus că are dubii chiar în legătură cu acest nivel de eroare și sunt de acord. Suntem acum într-un moment în care trecem printr-o criză economică și suntem confruntați cu anumite alegeri. Pentru a face aceste alegeri, colegul meu a făcut referire la eficiența fondurilor europene. Dar primul lucru pe care trebuie să-l știm este că dăm banii oamenilor potriviți în scopul potrivit. Eficiența este importantă, însă trebuie să știm că banii ajung acolo unde trebuie. Așadar, aș, dumneavoastră ați referit la viitor, ați spus că doriți să puneți accentul pe o masă critică că nu sunteți în favoarea granturilor. Sunt de acord cu același, cu același lucru, dar v-aș întreba când vi se pare că veți uh, obține un aviz pozitiv din, din partea Curții de Conturi. Se va întâmpla acest lucru înainte de terminarea mandatului dumneavoastră sau anul viitor? Care este propunerea dumneavoastră? Pentru că activez și în Comisia Bugete și voi cere Comisiei Bugete să nu mai aprobe bugetul pentru domeniul dumneavoastră dacă nu ne uh, dați un răspuns corespunzător. Un al doilea lucru este menționat la întrebarea numărul 12, pentru că delegațiile ne preocupă sau ar trebui să ne preocupe. Și întrebarea care se referă la numărul de persoane Uh, angajate uh, și care părăsesc uh, postul, nu mi se pare că um, este satisfăcător. Se spune că rata de părăsire a posturilor scade, însă nu se explică acest lucru. Formarea nu ajută dacă oamenii se schimbă constant Uh, aceste delegații uh, au un rol foarte important în reprezentarea Uniunii Europene și în gestionarea bugetului. Al treilea lucru constă în discrepanțele dintre directorii, dintre avizul directorilor general și cel al curții de conturi. Trebuie să înțelegem că ne vom baza descărcarea pe avizul curții de conturi, nu pe avizul comisiei. Așadar, problema discrepanțelor trebuie să fie rezolvată între dumneavoastră și Curtea de Conturi. Pentru că înainte de a ajunge la o concluzie, în, pentru că aceste divergențe trebuie rezolvate înainte de a, uh, aceste concluzii. În legătură cu declarația directorului general al Europei, care nu este de acord cu concluziile Curții de Conturi. Mi se pare că este o problemă destul de gravă și aș dori să știu cum veți rezolva această contradicție. Mulțumesc, doamna Ivanova. Mulțumesc, domnule președinte. Salut concluziile Curții de Conturi în legătură cu progresele înregistrate, în legătură cu reducerea nivelului de eroare și îl felicit pe domnul comisar în acest sens. Întrebarea mea a fost deja pusă de domnul Bergman în ceea ce privește bugetul general, așadar nu voi intra în detalii. Nu mă interesează doar progresul cantitativ, ci și cel calitativ. Și cât de mult corespunde cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii. Temele care mă interesează mai mult sunt uh, legate de partea a doua, fundul de dezvoltare, și citez o declarație din raportul curții care spune că 70% din erori, erorile cuantificabile s-au legat de erori de eligibilitate în 2010 comparativ cu 23% în 2009 și 44% în 2008. Care este motivul, după părerea dumneavoastră? Este, a crescut cumva complexitatea regulamentelor și cerințelor? Dacă nu, atunci cum va trece Comisia la simplificare fără să, a, fără să compromită eficiența sistemului? A doua întrebare față de, pentru domnul comisar se leagă de uh, cadrul total al rezultatelor, care nu este introdus încă. Aveți un sistem de a utiliza rezultatele obținute sau de a le comunica. Mă alătur domnului Ehrenhauser în remarcile sale că avem nevoie de o implicare mai mare a curții de conturi în uh, activitățile externe ale Băncii, Băncii Europene de Investiții. De asemenea, trebuie evaluată eficiența acestor cheltuieli ale Băncii Europene de, Europene de Investiții, care sunt finanțate din fonduri europene. Până acum nu am reușit să găsesc niciun raport al curții de conturi care să facă legătură, care să privească aceste mm, fonduri. Facilitatea de investiții nu a, a fost, se pare, auditată. așadar, aș dori, care, aș dori și opinia curții în legătură cu un raport uh, special legat de partea externă a finanțărilor Băncii Europene de Investiții. Mulțumesc, doamna Weigler. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări scurte. Prima se referă și la ceea ce doamna Andreasen a menționat în raportul Curții de Conturi privind delegațiile, există o observație critică și anume că a existat o lipsă de personal la nivelul delegațiilor, iar această uh, reducere de personal probabil că a fost suplimentată cu uh, personal din afară Um, printr-o externalizare, ceea ce necesită o calificare profesională suplimentară. Dar dacă dumneavoastră nu dispuneți de un număr suficient de colaboratori uh, instruiți care să fie și uh, angajați permanenți, cred că nici școlarizările altora nu uh, sunt suficiente pentru că va trebui să uh, uh, pregătiți alți și alți oameni care trebuie să se acomodeze cu acest domeniu dificil. După aceea, o întrebare la care nu ați răspuns. Spuneți, vedeți răspunsul la 39 și 62, dar um, răspunsurile nu sunt satisfăcătoare în ce privește resursele umane uh, la nivelul delegațiilor. După aceea, Uh, eu nu uh, pot participa la toate reuniunile comisiei, poate de aceea nu știu. Există oare um, îmbunătățiri în anumite țări uh, um, în colaborarea noastră, exceptăm acum catastrofele uh, naturale din Haiti, dar uh, cred că și pentru cetățenii europeni ar fi interesant să afle dacă au existat îmbunătățiri ale realității la fața locului în țările în curs de dezvoltare care au beneficiat de acest ajutor. Spuneți uh, că uh, adeseori uh, îmbunătățirile nu sunt palpabile dar eu cred că trebuie să găsim totuși asemenea exemple uh, pentru a putea demonstra că banii europeni au fost investiți uh, cu rost. Și o ultim element, Curtea de Conturi s-a concentrat asupra achizițiilor publice. Um, ne interesează și pe noi pentru că aici uh, pot să apară probleme adesea legate de fenomene ale corupției și nu doar în aceste țări, ci și în interiorul Uniunii Europene. De aceea vă întreb cum puteți uh, modifica lucrurile în acest domeniu pe de o parte, prin controle uh, mai serioase, dar ele poate că nu sunt suficiente, poate că ar trebui să fie în același timp și niște reguli mai transparente și simplificate pentru achizițiile publice, pentru ca uh, aceste țări să poată să beneficieze de ofertă. Care sunt principalele probleme? Pentru că aici cred că apare și cel mai mare risc uh, de corupție și irregularități. Mulțumesc, doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu am două întrebări. Prima se referă la asistența bugetară. Uh, M-a preocupat intens acest domeniu și m-am consultat cu dumneavoastră și cu uh, subordonații dumneavoastră și um, Sigur că pentru comisie este dificil să stabilească niște standarde minimale um, instituționalizate în acest domeniu, dar, așa cum ați spus și uh, anterior, doriți să aplicați totuși anumite criterii specifice, de natură individuală, aș spune, pentru a uh, vedea dacă o asistență uh, bugetară uh, este sau nu posibilă. Și m-ar interesa aici câteva amănunte. Cum încercați să configurați aceste criterii? În al doilea rând, parcurgând acest raport, dar și alte rapoarte primite din partea Curții de Conturi, uh, uh, adresez o întrebare domnului comisar și Curții de Conturi. Se vorbește adesea despre uh, timp, despre foaia de parcurs, faptul că anumite proiecte nu pot fi încheiate în perioada prevăzută. Ei bine, în legătură cu aceste perioade, uh, uh, sigur, că pe de altă parte, chiar dacă perioada nu a putut fi respectată, eu cred că este bine dacă un proiect ajunge să fie finalizat. Bun. Deci, dacă un proiect se derulează corect și Comisia cunoaște perioada de prelungire solicitată, pentru mine nu cred că trebuie să mai apară și ideea de eroare, pentru că această întârziere cu două-trei luni nu mi se pare dificilă. Deci, pentru mine întrebarea este cum putem să discutăm uh, acest raport între uh, prelungirea perioadei uh, și cota de eroare. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui neapărat să considerăm că și aceasta este o eroare că s-a depășit termenul. Mulțumesc, doamna Gresle, ultima vorbitoare pe lista mea. Mulțumesc, am două întrebări și o observație. Și aș începe cu observația. Există un anume conflict între Comisie și Serviciul de Acțiune Externă și managementul la nivelul delegațiilor. Aș vrea să menționez și am spus de la bun început că uh, dacă fiecare ambasador al Uniunii Europene va avea la un moment dat două pălării pe care trebuie să le poarte, eh, va trebui să răspundă și de asemenea fonduri, va fi supra-solicitat. Și acesta este cazul în clipa de față. Ei bine, eh, Eh, de fapt, acest eh, Fond European pentru Dezvoltare eh, trebuie să fie o instituție de sine stătătoare. Și eu cred că, din acest punct de vedere, mijloacele nu trebuie să fie gestionate dublu. Eu cred că ambasadorul Uniunii Europene trebuie să transfere responsabilități de acest tip uh, unor delegații ale Comisiei. Pentru că, domnule comisar, așa cum funcționează lucrurile, nu cred că este bine. Am spus de la bin, bun început că ambasadorul uh, european nu va putea să uh, își uh, asume această responsabilitate. Trebuie să găsim o soluție. Tot sistemul acesta de contabilitate nu trebuie să fie o împovărare a ambasadorului. Iar întrebarea. Sunt ușor îngrijorat, sunt o adeptă a rapoartelor de progrese din statele candidate. Dacă analizez aceste rapoarte de progrese, eu nu prea văd niciodată în baza raportului care a fost progresul sau regresul. Deci Comisia ar trebui să uh, intervină mult mai serios în aceste tipuri de raportoare, pentru că uh, nu putem să fim uh, alimentați cu asemenea uh, hârtii, documente, uh, care nu pot constitui o bază de lucru serioasă pentru noi. Trebuie să cerem o raportare cât mai serioasă. Propunerea mea, domnule comisar, când analizăm și situația privind ajutorul pentru dezvoltare, întâmpinăm probleme similare cu cele din țările candidate. De ce nu faceți progrese, eh, rapoarte de progrese în ce privește combaterea corupției, dezvoltarea statului de drept eh, și dezvoltarea, pentru că sunt subiecte principale ale ajutorului pentru dezvoltare. Dacă noi nu avansăm din acest punct de vedere, eh, nu facem decât să aruncăm banii. Deci eu cred că trebuie să vedem cum putem să configurăm ajutorul pentru dezvoltare astfel încât ă, după 60-70 de ani să putem să spunem care au fost rezultatele. Cealaltă întrebare se referă la Direcția Generală DEFCO, pentru că este un fel de bebeluș uriaș. Sunt 5.000 de oameni care uh, lucrează acolo, nu știu, poate sunt doar 3.500 ă, de oameni. Dar uh, aș vrea să ne uh, lămuriți cum vă imaginați desfășurarea lucrurilor la DEFCO. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Uh, nu cred că vă puteți plânge că nu suntem interesați de activitatea dumneavoastră. If you allow, chairman, I will go. Dacă îmi veți îngădui, voi lua întrebările în ordine. Tais, e adevărat că motivul pentru care autoritățile bugetare trebuie să da bani pentru comisie e uh, combaterea sărăciei. Dar problema este nivelul sărăciei din lume în comparație cu fondurile pe care le avem noi la dispoziție. Deci noi nu putem să rezolvăm decât un număr limitat de probleme. Așadar, în pregătirile noastre avem două probleme. Există o listă întreagă de țări pe care am dorit să le ajutăm, dar trebuie să facem și o analiză în legătură cu strategia acestor țări și apoi trebuie să luăm hotărârea în care zone să acționăm și cred că în următoarea perioadă de programare putem îmbunătăți acest proces, să ne concentrăm mai bine eforturile, pentru că până acum vedem că noi încercăm să, facem, să facem multe lucruri necesare, însă cu un efect limitat. Dacă vizite, vizitați anumite proiecte, vedeți totuși că oamenii uh, au beneficii reale din ajutorul nostru, dar nu uh, pe o scară suficientă. Sigur, dumneavoastră ne puteți cere mai multe, dar în arhitectura actuală problema e, cred eu, cum proiectez anumite strategii de dezvoltare pentru anumite țări, bazându-te mai ales pe propriul plan de dezvoltare al acestor țări, pentru că propria responsabilitate sau responsabilizarea unei țări înseamnă că noi respectăm planurile de dezvoltare ale unei țări anume și apoi vedem ce putem și ce am dorit noi să realizăm cu uh, ajutorul nostru. Sigur, e problematic, dar avem uh, evaluări uh, și la jumătatea parcursului, avem evaluare finală, avem un sistem, dar problema e că n-a fost niciodată destul de ambițioși Acum, în continuare, vom vedea, sigur, ce se întâmplă și vom măsura. Acum, acțiunea noastră nu este greșită în sine, însă noi poate că nu am uh, fost destul de concentrați uh, eu cred totuși că cu noua agendă vom avea rezultate mai bune într-un timp uh, relativ scurt. Da, în legătură cu personalul. Sigur că personalul nostru este uh, un motiv de mândrie, și fac treaba foarte bine. Mm, actualmente uh, vom registra o scădere de 5% în uh, numărul personalului. Noi avem și activități de formare în legătură cu cele spuse de doamna Andreasen, dar avem o schimbare de reguli în delegație, agenția în contractele pe care le acordăm se înregistrează o scădere și ceea ce putem noi face este să uh, uh, îmbunătățim procesul de formare a personalului. Avem poate și o orientare diferită în legătură cu țările pe care dorim să ne concentrăm. Am făcut un exercițiu uh, cu deplasarea personalului din locurile în care nu este atât de necesar, în zonele în care este foarte necesar, de exemplu în Africa subsahariană. E un proces care va mai continua pentru câțiva ani de zile, dar vom, ne vom strădui să utilizăm cât mai bine posibil resursele noastre limitate. Acum, în legătură cu ce a spus doamna Gresle, da, bun, avem tratatul de la Lisabona, asta e situația și încercăm să facem ce putem cu resursele pe care le avem. E important că e o delegație și nu două. Serviciul de Acțiune Externe nu este uh, titularul unei emisiuni și nici Comisia nu este titulara unei emisiuni separate. Uh, misiunea noastră este una comună. Deci de la, de la începutul lui uh, decembrie, lunii decembrie, David O'Sullivan și doamna Ashton au trimis o scrisoare conform căreia personalul va fi utilizat pentru misiunile pentru care uh, este destinat. Deci agenți contractuali vor fi utilizați doar uh, pentru uh, misiunile unde sunt utilizați și funcționari, și funcționari. Noi încercăm să creăm un sistem pe cât mai corect cu putință în legătură, în legătură cu aspectul financiar. Bun, am făcut și un, o, o acțiune de formare cu, capii, cu șefii de delegație. Uh, Comisia participă în grupul de efectuare a listei scurte, vedem pe cei care pot uh, activa cu instrumente financiare. Există și uh, directorul general care își dă autorizația atunci când știe că șefii de delegații își pot îndeplini misiunile. Deci noi, după cum spuneam, în arhitectura actuală facem tot ceea ce putem uh, și aș spune că facem chiar progrese. Bun, arhitectura tratatului de Lisabona nu e perfectă, dar cred că e important că există o delegație a Uniunii Europene, nu a Comisiei sau a altcuiva. Noi nu încercăm să avem delegații independente. E greș, ar fi greșit, dar e mai bine să ajungi totdeauna la compromis. La fața locului situația nu e chiar atât de rea Mesajul însă care parvine alegatorilor poate este mixt. Am primit o scrisoare de la 12 țări state membre care uh, spun că eu și comisarul Füle uh, nu ne implicăm prea mult sau acționăm separat. Uh, alte state spun că din potrivă. Mm. Însă, până la urmă, trebuie din asta să tragem lecția că trebuie să informăm mai bine Parlamentul. Munca este una de zi cu zi, șefii de delegație nu sunt întotdeauna satisfăcuți. Dacă i-ați întreba ei, ar spune că situația e dificilă, dar asta este arhitectura pe care o avem la dispoziție. Lucrurile nu se vor schimba în viitorul apropiat. Trebuie să continuăm cu uh, uh, controlele financiare, trebuie să ne asigurăm că sta, uh, personalul e suficient și suficient de bine pregătit pentru a implementa programele și că ne asumăm în continuare responsabilitatea și chiar dacă mi s-a pus o întrebare în legătură cu uh, directorul general, eu aș spune că domnia sa ar putea uh, să ne dea asigurare fără nicio presiune uh, pe baza raportărilor din partea delegaților cu uh, bună credință totală. Acum, în legătură cu uh, controlul ajutorului pentru dezvoltare, sigur, ar trebui să existe acest control la toate nivelurile, nu numai la uh, COCOBU. Noastră întrebat despre modul în care sunt utilizate fondurile, independent dacă e vorba de fondul de uh, ajutor pentru dezvoltare sau de bani de la buget. Eu accept că așa stau lucrurile. Acum întrebarea domnului Hatzimarkakis, în primul rând, mecanismele de control bugetar se uh, referă și la supraviețuirea uh, politicii de ajutor pentru dezvoltare cu situația financiară actuală pe care o cunoaștem cu toții. Uh, în situația în care orice bani este cheltuit greșit, e practic un dezastru pentru politica de ajutor pentru dezvoltare. Uh, Trebuie să avem sisteme foarte sănătoase și cu control de mecanism corespunzătoare. E până la urmă și activitatea de control bugetar e o, o activitate în care știți că nu ne mai putem permite să facem greșeli. În situația actuală, oamenii Uh, percep mult mai negativ fiecare situație în care banii se cheltuiesc greșit. Deci nivelul toleranței public, opiniei publice a, de, a ajuns aproape de zero. Bun, acum uh, mai am câteva informații de oferit. Uh, e vorba de, și, faptul, și de faptul că metodologia pentru fondul de ajutor pentru dezvoltare este una diferită, este una mai uh, uh strictă decât uh, um, cea pentru buget. Sunt instrumente diferite, bugetul are o proiectare diferită. Dacă vedem rapoartele, curtea analizează al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea fond pentru dezvoltare. Uh, atâta timp cât există două procese, nu ne putem aștepta să fie aceeași rata a erorii pentru ambele. Deși e vorba de aceiași oameni implicați, însă instrumentele și metodologiile sunt două, sunt diferite. Asta ar fi explicația diferențelor dintre cele două. În legătură cu vizibilitatea, uh, conlucrării cu ONU și uh, Curtea ne-a pus multe întrebări aici în legătură cu lucrarea noastră cu ONU și nu numai când este vorba despre administrare comună. În primul rând aș dori să spun că noi utilizăm instituțiile ONU pentru serviciile pe care ei ne le pot oferi, unele dintre acestea foarte specializate, cum ar fi, de exemplu, cele oferite de UNICEF-ul sau programul World Food. Uh, e vorba de faptul că ei ne pot oferi plus valoare, mai, o mai mare plus valoare pentru banii cheltuiți. N-am zis că vom face asta și vom recurge la ajutorul lor pentru că ar fi cel mai facil să facem așa, ci pentru că uh, ei ne pot oferi servicii de calitate. Vizibilitatea este și ea o provocare Sigur, Eh, din păcate, uneori la fața locului, UE este foarte puțin vizibilă. Noi ar trebui să fim mai eh, pretențioși, poate când ar trebui, când utilizăm anumiți furnizori de servicii și pentru Uniunea Europeană în întregimea sa trebuie să avem mai multă vizibilitate mai ales pentru că utilizăm instrumente care eh, sunt foarte de ajutor, cum ar fi ajutorul bugetar, Însă e dificil să apară acolo firma, ca să spun așa, Uniunea Europeană. De exemplu, când vizitez serviciile de sănătate în Burkina Faso, ei uh, explică că natalitatea a scăzut din cauza că nu sunt destui bani, dar nu menționează niciodată uh, faptul că ei totuși primesc ajutor din partea Uniunii Europene, deci trebuie să facem cumva să fim mai vizibili cu strategii reale și ca fiecare persoană care beneficiază de ajutor să știe că acesta vine din partea Uniunii Europene. Nu bazându-ne doar pe acorduri formale. Pentru că, sigur, în toate acordurile spun, menționăm și vizibilitatea, dar trebuie acționat mai mult la fața locului. În privința ONG-urilor, uh, știu că am avut o întreagă discuție în legătură cu modul în care să susținem mai mult ONG-urile, am fost criticați. Una din provocări o reprezintă faptul că noi trăim într-o societate unde ONG-urile fac parte în viața de zi cu zi. Dar nu se întâmplă așa și în țările în curs de dezvoltare. ONG-urile lucrează într-un mediu foarte dificil și, într-adevăr, vin cu plus valoare. Bun, noi pe altă parte trecem prin canale guvernamentale. Scopul nostru este de a consolida societățile de acolo. Deci ONG-urile într-adevăr reprezintă un element esențial care nu poate fi neglijat la fața locului, dar în același timp știm, mai ales când ne referim la noile state membre, ONG-urile sunt subfinanțate. Așadar, noi încercăm să îmbunătățim lucrurile în acest domeniu, dar întotdeauna va exista un nivel de uh, controversă aici și eu cred că, deși uneori există încă semne de întrebare, totuși e bine ca noi să conlucrăm cu ei uh, pentru consolidarea societăților, pentru că în Occident uh, acest lucru nu este atât de însemnat. Societățile sunt libere, dar în țările în curs de dezvoltare este o reală problemă. Vom încerca, sigur, să uh, îmbunătățim lucrurile, dar e destul de dificil pentru voi. Întrebările domnului Epping acum, susținerea bugetară. Da, bun, noi am cheltuit aproximativ 25% uh, uh, din bani cu ajutor bugetar. E o controversă pentru că, pe de-o parte, suntem foarte lăudați, comunitatea ONG-urilor mai ales ne uh, laudă, că utilizăm tipurile de contracte pe care le utilizăm, dar uh, susținerea noastră este uh, condiționată. E vorba de a îndeplini anumite uh, cerințe, obiective de dezvoltare ale mileniului, anumiți indicatori. Deci aici, practic, avem o bază foarte solidă, dar am întâmpinat și dificultăți. Odată, dintr-un motiv politic, însemnând asta că țări ca Egiptul sau Tunisia au reprezentat probleme pentru că la ora uh, actuală și în trecut încă nu sunt țări, nu sunt țări destul de democratice. În, a, un al doilea motiv, atunci când furnizezi ajutor bugetar, în, trebuie să dai rezultate de calitate și trebuie să demonstrezi foarte clar ce ai, ce ai îndeplinit. Și aceste obiective de dezvoltare ale mileniului sunt foarte bune, însă ă, problema este că ele pot fluctua și sunt complexe. Noi avem trei tipuri de obligații contractuale. Ă, una este ă, buna guvernanță. Asta noi, asta înseamnă că noi dăm ajutor doar țărilor în care ne pot dovedi că au o situație stabilă sau care este pe care de a se îmbunătăți în domeniul democrației, statului de drept, drepturilor omului, în al doilea rând. Noi uh, Am fost și criticați, a fost un raport uh, care a spus că în legătură cu gestionarea uh, finanțelor publice am avut defecte. Eu cred că în a doua parte a 2000 uh, al anului 2010 am reușit să identificăm toate domeniile în care am avut lipsuri, dar a fost implicată și finanțarea publică, macrofinanțarea. Provocarea ar fi cum să definim totuși rezultatele acțiunilor noastre într-un mod cât mai precis și de aceea vom îmbunătăți uh, situația, vom avea susținere bugetară sectorială, vom avea uh, contracte sectoriale bazându-se, bazându-ne și pe calitatea reformelor întreprinse, apoi ca în Haiti, contracte ajutând la construirea statului cu ajutor limitat pentru că după cu tremur în Haiti, dacă nu am fi oferit ajutor, statul s-ar fi prăbușit, ar fi existat o situație de anarhie completă. Dar oricum, în toate cazurile, uh, după cum spunea și domnul Epping, ne bazăm pe acest sistem de bani, pe, bani contra rezultate concrete. Sigur că totdeauna noi solicităm documente de care să ne arate rezultate concrete. Sigur, poate că am putea să îmbunătățim lucrurile, dar oricum noi nu facem plăți în avans. Asta câteodată îngreunează relațiile cu aceste țări. Am vizitat câteva țări în care am oferit ajutor bugetar. Acolo am fost întrebat de ce nu le oferim mai mult, dar arhitectura e prea complexă. Pentru noi e dificil Uh, să evaluăm foarte exact dacă și-au îndeplinit sau nu obligațiile în unele momente. Noi putem doar consolida relațiile cu ei. Cred că am putea acționa mai mult uh, din punct de vedere politic cu ajutorul bugetar, că ar fi lucrurile mai simple de explicat tuturor. Dar suntem de acord cu dumneavoastră și dacă veți urmări noile comunicări, veți vedea că nu mai așteptăm până la următoarea perioadă de finanțare uh, am început cu punerea în aplicare și sperăm că vom avea cât mai rapid rezultate concrete. Întrebarea doamnei Andreasen. Sigur că niciodată nu mă satisfac lucrurile așa cum sunt și mi-ar plăcea ca și raportul să reflecte o opinie pozitivă. Bine, nu știu dacă așa se va întâmpla la anul sau peste 2 ani, însă eu sper ca anul trecut să obținem rezultate, ca anul viitor, mă scuzați, să obținem rezultate, dar știu, curtea vine cu exemple și nu e vorba doar de mine, e vorba de o întreagă direcție generală, e vorba de delegații, e un sistem foarte complet. Noi încercăm să îl îmbunătățim pentru a avea și din partea curții o opinie pozitivă. Sigur, eu m-am plâns că e vorba și o problemă de relații externe. Ar trebui să aib, avem o altă toleranță. Ați vorbit, sigur, despre acel, acel procentaj de 2%. Însă trebuie văzută situația de la caz la caz. Uneori situația este mult prea dificilă. Am uh, răspuns deja în legătură cu personalul și uh, acum în legătură cu dificultatea de a trece de la A la B sau cum a spus domnul raportor, e bine, uh, E vorba de rata reziduală a erorii în legătură, în legătură cu ceea ce ne-a spus curtea, dar dacă vedeți raportul, e unul solid, avem patru piloni, e un raport foarte solid, un document foarte solid. Sigur, lucrurile pot fi îmbunătățite, dar uh, raportul e bazat pe probe concrete. Eu cred că ne oferă date și informații corecte și o uh, imagine corectă în legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate doamna Ivanova, ă, cu progresul în legătură cu calitatea. Da, am ă, menționat și faptul că acest lucru este de o mare importanță. De exemplu, dacă am ă, furnizat apă pentru, să spunem, 9 milioane de oameni atunci, sau am crescut numărul de fete în școlile din Afganistan cu 40%, dar aș fi mai fericit să spun că o țară X sau Y, datorită ajutorului nostru, nu mai are nevoie de ajutor și se poate descurca de una singură. Asta, asta ar fi rezultatul uh, ideal. Și asta încercăm noi să realizăm întotdeauna și cred că asta este și filozofia pe care ne bazăm, filozofie susținută și de țările noastre partenere la conferința de la Busan în legătură cu eficiența ajutorului. Eh, asta s-a și spus, s-a spus că majoritatea țărilor în curs de dezvoltare au făcut progrese de calitate în finanțele publice, în statul de drept, lupta împotriva corupției și există progrese concrete, palpabile. Noi trebuie să conlucrăm cu aceste țări exact în această direcție, deși știm că se confruntă cu multe probleme. În legătură cu eligibilitatea și greșelile din acest domeniu, Sigur, și aici situația e foarte complexă. Bine, doamna Holmeier s-a referit la un proiect uh, timeline sau la calendar. Bine, câteodată serviciile nu sunt de calitate. Eu ce pot să fac? Să, să, să cer ca serviciile să se îmbunătățească și fixez uh, o dată limită și uneori uh, furnizorii se străduiesc să îndeplinească, să respecte acest termen limită, dar nu oferă serviciile de cea mai bună calitate. În uh, anumite cazuri, uh, sigur că asta e problema, Curtea a identificat uh, corect problemele și noi ar trebui întotdeauna să facem o, uh, să avem o acțiune uh, și rapidă și de calitate. Dar lucrurile sunt îngreunate câteodată din, din cauza birocrației. Așadar, eu cred că situația este complexă și trebuie să simplificăm lucrurile. În legătură cu cadrul general al rezultatelor, noi încercăm să facem lucrurile cum se cuvine